privire la o nouă strategie pentru 2016-2020 în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Vine de la Comisia Agri și dau cu, îl salut pe domnul comisar Androcaitis și dau cuvântul autorului întrebării, domnul Sikerski, președintele Agri. 5 minute. komisja rolnictwa i rozwoju wsi przedstawia pytanie w sprawie nowej polityki dobrostanu zwierząt. Comisia pentru Agricultură dorește să formuleze o întrebare către Comisie vis-a-vis -vis de strategia în ceea ce privește protecția și bunăstarea animalelor în perioada 2014-2020. Comunicarea uh, Comisiei uh, pe această temă s-a bucurat de o mare apreciere în Parlamentul European pentru că astfel s-a stabilit pentru următorii 5 ani un plan de măsuri amplu în ceea ce privește protecția animalelor în Uniunea Europeană. Vedem uh, pozitiv acest lucru pentru că multe aspecte din rezoluția Parlamentului din 5 mai 2010 au fost incorporate în această strategie. Parlamentul salută progresele efectuate până în momentul de față și solicită Comisiei să asigure și niște rezultate pentru acele puncte care încă nu au fost soluționate până acum prima întrebare fiind dacă pentru perioada 2016-2020 Comisia va propune o nouă strategie pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru ca măsurile existente să poată fi continuate și pentru ca politica de protecție a animalelor să-și găsească o anumită continuare. Și în al doilea rând, strategia pentru protecția animalelor a Comisiei va conține și un element central în sensul simplificării cadrului legislativ în acest domeniu, așa cum a solicitat Parlamentul în rezoluția din 4 iunie 2012 vis-a-vis -vis de strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru perioada 2012-2015. Atât uh, în ceea ce privește formula, uh, întrebarea formulată de Comisia Agri, dar aș dori să mai adaug câteva elemente. Această temă se dezbate destul de des în Comisia noastră pentru Agricultură. <coughs> în contextul reformei PAC au fost efectuate deja anumite măsuri. Protecția animalelor este importantă și pentru oameni, pentru cetățeni și ține de asemenea și de dezvoltarea durabilă. S-au făcut multe pentru bunătățirea protecției animalelor. Avem standarde ridicate și încercăm să le respectăm, chiar dacă acest lucru înseamnă că produsele noastre sunt mai puțin competitive pe piețele globale. Acest lucru s-a evidențiat și în raportul pe care l-am despătut deja astăzi. Vrem ca standardele pe care le impunem noi să devină uh, standarde globale, dar există în continuare obstacole. Acest lucru se referă în special la produse importate din state terțe. Abordăm această chestiune în diferite rapoarte, pentru că avem în curs de elaborare o serie întreagă de documente în ultima vreme. Vorbim despre protecția animalelor, în ceea ce privește zootehnie, atunci când vorbim și despre materialul zootehnic și despre importul și exportul din Uniunea Europeană. Atunci când este vorba de animale de gospodărie, precum cai, vaci uh, și alte asemenea, au fost de asemenea introduse anumite standarde. Și apoi mai este vorba și de produsele animale. Procedurile comunitare uh, vis-a-vis -vis de medicamentele uh, care sunt de uz uman, sunt respectate aceste standarde? În ceea ce privește bunăstarea animalelor apar probleme și atunci când ne uităm la alimentație. Medicamentele și hormonii folosiți în creșterea animalelor pun anumite probleme. Și atunci când se fac experimente, uh, se pune aceeași întrebare a respectării bunăstării animalelor. Uneori, ne întrebăm dacă aceste experimente sunt uh, făcute cu respectarea condițiilor necesare acestor specii. Bunăstarea animalelor reprezintă o valoare importantă pentru noi. Mulțumesc, domnule Sikerski, și acum, domnule comisar Andrew Caiti, să aveți cuvântul. President. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor deputați, bunăstarea animalelor este o chestiune importantă care atinge foarte multe milioane de cetățeni europeni și pe mine mă preocupă același lucru apropo de buna tratare a arimanilor. Strategia Uniunii Europene curentă, adoptată în 2012 de Comisie, este încă în, valoare, în vigoare. Deci noi vrem să vedem ce se poate face în continuare. Mai mult decât atât, Trebuie să ne concentrăm pe întărirea uh, creșterii, pe îmbunătățirea dialogului și găsirea unor modalități de a include chestiunile legate de bunăstarea animalelor în activitatea internațională. Uniunea Europeană are o serie întreagă de luguri pentru bunăstarea animalelor care se ocupă de multe specii inclusiv porcii, găinile ouătoare și puii de carne și inclusiv toate celelalte activitate, ca și produsele, cum ar fi alimentele pentru câini și pisici și produsele din focă. Trebuie să prioritizăm chestiunile critice și trebuie să vedem ce se poate face în practică. Din experiența noastră din anii recenți, trebuie să ne concentrăm pe elementele de neconformitate și intenționez să îmbunătățesc conformitatea pentru a interzice, eu știu, tăierea cozii la porci sau adoptarea și de asemenea adoptarea unor orientări generale pentru bunăstarea suinelor, de exemplu. Uh, apoi, mă gândesc la proiectele pilot și la bunele practici privind transportul animalelor care sunt susținute de Parlament. Proiectul Trans din 2015 până în 2011 în al treilea rând, vreau să menționez propunerea Comisiei de a revizui uh, legislația europeană privind controlele oficiale, care are potențialul de a îmbunătăți punerea în aplicare a cerințelor legate de bunăstarea animalelor prin propunerea noastră de a avea niște centre europene de, de referință pentru bunăstarea animalelor. În ceea ce privește dialogul cu părțile interesate, aș dori să fie implicați o serie întreagă de actori pentru ca să se dezvolte acest domeniu. Vreau să promovez și să văd dacă există apetit pentru acest gen de exercițiu, iar pe baza rezultatelor o să vedem cum structurăm în continuare dialogul uh, respectiv. Iar în ceea ce privește acțiunea internațională, evident, cetățenii Uniunii Europene se gândesc la tratamentul animalelor și nu se oprește la granițele noastre. Și pe bună dreptate, trebuie să continuăm să promovăm abordarea noastră în toată lumea și, de asemenea, să protejăm competitivitatea acestui domeniu, pentru că, de fapt, creșterea animalelor a făcut multe eforturi în ultimii ani. În felul acesta putem menține standardele Uniunii Europene la standarde înalte, în ciuda globalizării. Împreună cu colegii mei care se ocupă de agricultură și de comerț, o să vedem cum ar putea fi valorizată mai bine la nivel global piața aceasta a bunăstării animalelor producția europeană pe bază animală trebuie să plece de, pe o poziție avantajoasă de lider mondial în acest domeniu și să exploreze piețe cerând uh, o producție etică cum bunăstarea animalelor Uh, programul actual este pe care de a se a termina, vom, uh, va evalua pașii următori. În 2016 Comisia va lansa un nou eurobarometru privind bunăstarea animalelor care va prezenta va deveni o sursă de informații foarte bine, mai ales uh, în ceea ce privește conștientizarea și educația consumatorilor. Suntem gata să evaluăm pașii următori după uh, ce va fi uh, completat acest eurobarometru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Des, cred că nu este în sală. Următorul vorbitor este un minut, domnul De Castro. Președinte, comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, Comisia Agricultură și-a exprimat în repetate rânduri sensibilitatea față de bunăstarea animalelor, care, din fericire, are cel mai ridicat uh, nivel în Europa, din lume. Strategia 2012-2015 se apropie de sfârșit și de aceea vrem să întrebăm uh, Comisia despre eventuale intenții pentru o strategie nouă. Totuși, aș dori să știu care dintre acțiunile în actuala strategie nu au fost încă implementate și dacă mai există lucruri care trebuie făcute pentru o completă implementare a actualei strategii. Și aș dori să mai adaug că atunci când solicităm reguli din ce în ce mai stringente pentru crescătorii noștri, fără să ne punem problema reciprocității, riscăm să penalizăm sistemul nostru de producție, în timp ce uh, anumiți crescători Uh, se, la, uh, se delocalizează din uh, Europa. Mulțumesc. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ca și cu toate politicile europene, eu cred că o politică pentru bunăstare animalelor ar trebui să se bazeze pe dovezi, pe știință, pe realități practice ce, ce țin de exploatație și uh, producție de hrană, nu în funcție de emoție și opinia publică, oricât de bine intenționată ar fi ea. Pentru a obține cele mai bune rezultate pentru bunăstarea animalelor, trebuie să avem o strategie sensibilă și funcțională care să nu fie implementată cu multe poveri pentru producători. Să vedem care sunt implicațiile practice pentru producători și să fim sensibili la consecințele neintenționate care pot să fie cu impact negativ tocmai asupra bunăstării animalelor. Există propunerea Comisiei cu privire la forajul cu medicamente, care conține medicamente. Aceasta uh, ar putea avea efecte catastrofale asupra producției uh, și asupra creșterii uh, porcilor, de exemplu. De unde vin eu din Regatul Unit, producătorii trebuie să aibă dreptul de a uh, își duce la bun sfârșit uh, sarcinile și uh, munca, dar iată că la noi, uh, prin multe măsuri ineficiente, s-a ajuns la pierderea avantajului competitiv. La fel în ceea ce privește relațiile comerciale. Există, de exemplu, bunuri importate din terțele state care au un avantaj competitiv în Europa, apar probleme și din acest motiv fermierii se confruntă cu mari presiuni. Adevărul este, doamnă președintă, că regulamentele care există sunt bune și pentru a duce la bunăstarea animalelor ar trebui implementate ca tare în statele membre. Domnul Federle. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur să văd că am ajuns atât de departe cu acest proces. Poate că o să recunoașteți niște formulări propuse de Comisia Agri. Sunt chestiuni pe care le-am urmărit îndeaproape la Comisia Agri așa încât am dori să urmeze după această întrebare o rezoluție și o dezbatere. Mulțumesc domnului comisar Andriu Caitis uh, pentru angajamentul arătat față de acest subiect. Uh, a scos în evidență o serie de chestiuni uh, cu ajutorul cărora putem să facem niște pași înainte. În primul rând avem nevoie de o evaluare apropo de strategia anterioară și apoi cred că ar trebui să facem consultări ca să vedem cum va arăta următoarea strategie. Cum spunea domnul Dick Nicholson, avem nevoie de un singur pachet care să fie echilibrat și cred că această activitate trebuie să fie făcută împreună cu agricultorii din Europa. Nu trebuie să împotriva agricultorilor din Europa, ci împreună cu ei. Strategia aceasta ar trebui să ne ofere o perspectivă mai largă și o serie întreagă de instrumente mult mai largi cu, pe care să le putem folosi. Și cred că este un punct uh, la care trebuie să mergem către o legislație armonizată. Avem o piață armonizată, dar sunt foarte multe reguli naționale care sunt în continuare diferite. Foarte multe directive au fost uh, aplicate diferit în diferitele țări în Suedia există o directivă privind suinele care trebuia să fie valabilă până în 2013, dar dacă vedeți care sunt rapoartele de la Facultatea de Agronomie din Suedia, numai puține țări au pus-o în aplicare. Lucru e foarte important legile privind sănătatea animalelor ar trebui să analizeze modul în care folosim antibioticele și trebuie să vedem în ce măsură uh, folosirea antibioticelor la animale nu interferează cu folosirea antibioticelor la om trebuie să aducem împreună aceste sisteme legislative diferite în toate țările membre. Trebuie ca piața să funcționeze mult mai bine. Mulțumesc. Și acum un minut și jumătate, doamna Hazekamp. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred oare poate modifica ceva Europa cu o nouă strategie? Baza o constituie articolul 13 din tratat, în sensul că și um, animalele au uh, emoții și de ce înseamnă acest lucru dacă Comisia nu are niciun fel de inițiativă în ceea ce privește protecția animalelor. Ce valoare au aceste cuvinte dacă Europa permite în continuare lupte între tauri sau incendierea acestora? Și ce înseamnă acest lucru dacă animalele sunt în continuare uh, ucise așa cum uh, sunt în procesul de sacrificare. Ce înseamnă acest lucru dacă uh, nu uh, interzicem creșterea animalelor pentru producția de foagră? Ce poate face Comisia în acest sens? Poate face ceva cu o adevărată strategie pentru protecția animalelor, însă săptămâna trecută a comunicat anumitor ONG-uri că nu intenționează să vină cu astfel de propunere și asta înainte să aibă loc dezbaterea cu Parlamentul. Sper că astăzi Comisia va arăta că are respect față de solicitarea societăților și a Parlamentului de a face ceva în ceea ce privește protecția animalelor și sper în același timp să fie eliminate susținerea agrare pentru UE. Mulțumesc, are cuvântul acum uh, domnul Des. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi. Îmi cer scuze. Mi-am dat seama ce înseamnă uh, frontierele deschise. Astăzi granița dintre Franța și Germania a fost închisă și două ore a trebuit să stau să aștept. Salut în numele PPE-ului faptul că uh, s-a cerut Comisiei să vină cu o nouă strategie pentru protecția animalelor pentru intervalul următor. Mai ales noi, cei din agricultură, știm că bunăstarea animalelor este prioritatea numărul 1. Pentru că doar animalele sănătoase, doar animalele ținute în condiții bune, oferă produse de calitate. Noi am vrea ca nu doar animalele din uh, agricultură să aibă parte de un trai bun, ci și animalele de companie. Asta trebuie să fie uh, prevăzut într-o nouă strategie. Dar am câteva rezerve. Să nu exagerăm, pentru că dacă cumva producția ajunge să fie strămutată în alte părți ale lumii, să știți că greșim. Din uh, 1976 uh, și până în ziua noastră, uh, Uh, producția de carne în Europa a crescut cu doar 6%. Dar în alte, în alte zone, cu 85% în Asia, de exemplu. Deci are loc această strămutare în zone în care nu sunt în vigoare aceleași uh, măsuri de protecție a animalelor. Haideți așadar să facem totul cu măsură și să implementăm totul în așa fel încât producția să rămână la noi acasă și să nu punem în pericol mai ales micii producători. Regulile stricte fac ca în special micii exploatatori să fie cei care decid să-și închidă producția. Și pot să vă dau un singur exemplu în acest sens. Dacă într-adevăr uh, venim cu norme atât de stricte pentru uh, vaci, să știți că um, mulți vor renunța la uh, creșterea animalelor, așa că mulțumesc în avans pentru a ține cont de acest lucru. Un minut și jumătate, domnul Taylor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Rezoluția aceasta privind grupul de la grupul pentru bunăstarea animalelor uh, se bucură de noastră mai ales dacă ne gândim la strategia existentă unde s-a observat că numai 9 din 19 acțiuni care trebuiau să aibă loc uh, au fost puse în aplicare. Iată de ce orice strategie nouă ar trebui urgent uh, să înlocuiască și să facă apel la un cadru legislativ pentru bunăstarea animalelor care să îmbunătățească standardele și să nu le dilueze. Este o preocupare a noastră a tuturor când lumea vorbește de simplificarea regulilor, pe noi ne preocupă pentru că de fapt asta înseamnă diluare. Avem nevoie de o mai bună punere în aplicare. Sunt prea multe elemente ale acestei rezoluții propuse ca să pot vorbi în timpul care mi-a rămas, însă vreau să menționez că trebuie să includem faptul că animalele sunt animale care uh, simt și care sunt sensibile la suferință și să ne gândim la toate standardele, să corectăm orice diferențe care ar putea să apară și să revizuim și modul în care sunt transportate animalele și uh, regulamentele care sunt aplicate așa cum sunt aplicate sunt uh, la mine în uh, e mail pe care le primesc uh, din zona unde am fost votat, se vorbește despre acest lucru și, bineînțeles, alegătorii vor ca Parlamentul să-i protejeze. Mulțumesc. Domnul Agnew, două minute. Thank you. Mulțumesc. Ei bine, atunci când vorbim despre bunăstarea animalelor, avem de a face cu o ciocnire între culturi, pentru că unele culturi consideră că este o distracție lupta între tauri. Sigur că am putea spune că romanii fac precum romanii. Însă, datorită faptului uh, că PAC funcționează așa cum funcționează, contribuabilul britanic subvenționează aceste activități. Pentru că acești bani sunt acordați și pentru terenuri în care sunt crescuți acești uh, tauri pe, pentru luptă. Nu a existat uh, încă o inițiativă pentru o legislație concretă în care să se specifice că uh, banii contribuabilului britanic nu ar fi trebuit să uh, fie folosit într-un astfel uh, de scop și probabil că nici nu va veni. Însă trebuie să vă avertizez că urmează în, un referendum în Regatul Unit și mă îndoiesc că uh, contribuabilii britanici vor susține subvențiile pentru luptele cu tauri. Dacă ne uităm la modul în care se sunt omorâți câinii vagabonzi în România, atunci uh, iarăși avem o problemă. Sunt uh, îngropați uh, sau sunt incinerați aceștia câini, pentru că atunci trebuie să avem în vedere și normele specifice ale UE în acest domeniu. Sunt folosiți pentru producția de fertilizatori sau un alt uh, scop. Și trebuie totuși să știm că 20% din acești câini au rabie. Și pentru, și ar putea infesta oameni care ar putea ajunge în Regatul Unit pentru că granițele sunt uh, deschise. Mulțumesc. Care acum cuvântul, doamna Bilde, două minute. Merci, madame la doamnă președintă strategia aceasta ajunge la finalul ei și mă bucur că a ajuns în discuția noastră și sperăm că vom avea o nouă strategie pentru perioada 2016-2020. Articolul 13 din tratat ne arată că trebuie să ținem cont de bunăstarea animalelor ca ființe sensibile. Însă trebuie să mergem mult mai departe decât atât și eliminăm toate ambiguitățile care apar în această chestiune. În materie de agricultură, de exemplu, avem foarte multe uh, ferme de creștere intensivă, atât în Franța cât și în Europa și ne avem probleme uh, legate de mediu și de sănătatea omului. Am uh, condamnat unele ferme din Alzacia și din Som și din Crăz, unde de fapt se cresc industrial. Uh, experimentarea pe animale este o situație de plâns și vivisecția nu a ajuns să fie o problemă de care să ne preocupăm. Trebuie să ne gândim la rezultatele uh, care arată că experimentele pe animale mm, trebuie să fie înlocuite și interzise și trebuie să fie înlocuite cu metode alternative. Vă atrag atenția asupra suferințelor animalelor uh, care sunt uh, sacrificate fără să fie asomate înainte de a fi sacrificate. Trebuie să existe, de fapt, o etichetare foarte corectă a modului în care se face sacrificarea animalelor și trebuie să prevedem asomarea animalelor înainte de a fi sacrificate și să eliminăm toate derogările în ceea ce se numește uh, sacrificarea rituală trebuie să milităm împotriva traficului de oricare ar fi specie animale, eu știu, de exemplu, traficul de filde și de uh, elefant. Trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru și cred că este necesar să veghem că statele membre urmează această practică pentru gestiunea eficace și eficientă a câinilor vagabonzi și a câinilor sălbatici. Mulțumesc! Două minute, Frank Castor. Mulțumesc, stimate domnule comisar. Vreau să salut și eu această dezbatere cu privire la o strategie post-2015 în ceea ce privește bunăstarea animalelor. După cum au spus-o antevorbitorii mei, este important ca bunăstarea animalelor să nu se termine acolo unde se termină frontierele. În Europa avem nevoie de armonizare în beneficiul animalelor, dar și în beneficiul și în prote- înspre protecția producătorilor. Vin din Austria și acolo standardele sunt exemplare. În ceea ce privește, de exemplu, uh, găinile ouătoare și transportul animalelor, avem niște standarde extraordinare. La noi uh, controlele sunt stricte, dar în Europa în continuare există unele state membre care sunt în urmă și mai ales în ceea ce privește găinile ouătoare, nu respectă aceste norme în vigoare, nici în ceea ce privește transportul animalelor. Adesea se ține cont de dezavantajul de concurență și există deja un mesaj transmis astăzi uh, pe acest subiect, cum că dacă producția din Europa, producția de animale din Europa va fi înfrânată sau va fi descurajată, atunci nu vom fi reușit nimic. În politica comercială trebuie să vedem care sunt standardele la care se produc animale importate în Europa din terțe state. Sunt bani europeni folosiți în așa fel încât să fie construite ferme în afara Europei pentru importarea de animale ieftine. Este foarte grav și foarte greșit. Fac apel către cei care vor mai multă protecție pentru animale. Vă rog frumos să nu rămâneți la acționism. Informați și pe consumatori ca să înțeleagă ce înseamnă aceste lucruri, ce înseamnă standardele de protecție. Adesea se traduc prin costuri sporite. Etichetarea alimentelor este iarăși foarte importantă. E un lucru cu care le suntem datori atât consumatorilor cât și producătorilor din Europa. Mulțumesc. Un minut, domnul Cofod. Herr Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vorbim uh, des și cu plăcere despre protecția animalelor în Uniunea Europeană, dar nu se face prea mult. Avem obligația să ne asigurăm că animalele noastre trăiesc bine și că nu suferă. Și legislația noastră trebuie să garanteze acest lucru, însă constatăm că legislația este încălcată zi de zi în Uniunea Europeană și uh, în Danemarca vedem că 99% uh, dintre purcei, uh, acestor purcei li se taie coada. Și vă întreb dacă țările care încalcă în mod sistematic legislația în domeniu uh, pățesc ceva când anume se aplică în sfârșit acea normă vis-a-vis -vis de 8 zile, 8 ore zilnic de transport. Mulțumesc. Domnul Wojciechowski are acum cuvântul în minut și jumătate. Thank you, Madam President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă când am votat ordinea de zi pentru astăzi, un coleg mi-a spus că avem o problemă cu terorismul în Europa și nu e momentul să adoptăm rezoluții despre bunăstarea animalelor și strategia respectivă, combaterea uh, terorismului sau protecția animalelor. Mie mi se pare că e o alternativă falsă, absolut falsă. Bunăstarea animalelor este o valoare europeană, e parte din moștenirea europeană de care putem fi mândri că avem unele dintre cele mai înalte, poate cele mai înalte standarde în această privință din lume. Majoritatea cetățenilor europeni doresc să continue procesul de îmbunătățire a standardelor. Majoritatea cetățenilor europeni înțeleg sensul bunăstării animalelor și al protecției animalelor pentru calitatea noastră de oameni din secolul 21 lipsa unei noi strategii 2016-2020 este tratată ca un semnal foarte prost și anume că Uniunea Europeană nu dorește să continue politica de îmbunătățire a standardelor de bunăstare a animalelor. E un semnal prost pentru opinia publică. Iată de ce facem apel la Uniunea Europeană să continue această politică de bunăstare animală și să pregătească o nouă strategie. Mahatma Gandhi spunea că măreția unei națiuni și progresele ei uh, vin și din modul în care își tratează animalelor. Dacă adoptăm o nouă strategie, putem să arătăm care este calitatea noastră de oameni și progresele morale pe care le facem la Uniune. Mulțumim! Un minut și jumătate acum, domnul Iacovcici. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Kada govorimo o... Mulțumesc. Când discutăm politicile de bunăstare animală, trebuie să înțelegem că aceste animale au sentimente, percep durerea și practic au sentimente, trăiri asemănătoare oamenilor. De aici pornim dezbaterea, pentru că doar astfel putem înțelege ce facem acestor animale prin felul în care le creștem, când le aglomerăm și când le transportăm în moduri inadecvate, atunci trebuie să înțelegem și să dezbatem absolut toate problemele care rezultă în urma transportului, în urma clonării. Avem nevoie clar de o nouă strategie, însă aceasta ar trebui să aibă în vedere felul în care tratăm animalele sălbatice. De exemplu, uh, comerțul ilegal cu animalele sălbatice sau utilizarea animalelor sălbatice la circ. Ar trebui să ținem cont de faptul că animalele domestice, pe cum câinii și pisicile, adesea sunt uh, supuse unui tratament abuziv și bunăstarea acestora ar trebui avută în vedere treba nam nova strategija do. două mii douăzeci godine i strategia va expira în acest an așa că avem nevoie de o nouă strategie până în anul două mii douăzeci și o așteptăm cu nerăbdare. mulțumesc. Președinte. Domnule, mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Uniunea Europeană și-a asumat prin tratatul de la Lisabona să îndeplinească uh, cerințele de bunăstare animalelor, Uh, ridicate. Dar uh, zootehnia în masă, transporturile pe distanțe lungi arată că suferă cu sutele de mii și tot așa de multe sunt sacrificate în fiecare an. Reglementările existente sunt prea puțin controlate și și încălcările nu sunt urmărite și nu există nici uh, măcar un regulament uh, pentru creșterea în masă a iepurilor. Întreb Comisia dacă intenționează să schimbe ceva în acest sens. Strategia care expiră în acest an a fost implementată absolut uh, necorespunzător. O serie întreagă de puncte încă nu au fost rezolvate. Trebuie să renunțăm la cuști și de asemenea trebuie ca la testele asupra animalelor să fie clar reglementate și trebuie de asemenea să insistăm și asupra respectării standardelor noastre referitoare la animale și în acordurile comerciale. Apelez la Comisia Europeană să se uh, angajeze într-o respectare a acestor standarde. Pentru că cetățenii Europei nu vor să mai aștepte și uh, nu mai suportă uh, această durere a animalelor. Stimați uh, membrii ai Comisiei, să nu deveniți uh, actori prin inacțiune în ceea ce privește Uh, moartea acestor animale. Uh, Europa așteaptă un răspuns din partea dumneavoastră. Domnule Eck, acceptați un uh, cartonaș albastru din partea domnului Des? Da? Domnule, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum vă explicați faptul că acolo unde au guvernat foștii, foștii dumneavoastră parteneri și prieteni politici au luat naștere cele mai mari uh, ferme zootehnice. Acolo, în estul Germaniei, unde au guvernat comuniștii 45 de ani, au luat naștere aceste ferme imense. Capitalul merge acolo unde dispune de cele mai simple forme de a se extinde și în estul Germaniei au fost date aceste condiții. Însă vă rog să vă aduceți aminte de unde au venit investitorii? Din țara dumneavoastră, de pildă. Deci nu are nicio legătură cu partidul acesta. Și nu are nicio legătură cu tema noastră de astăzi, aceea strategie cu privire la protecția animalelor. Mulțumesc. Un minut, domnul Duran, acum. Mulțumesc, domnul președinte Domnule comisar, strategia 2012-2015 uh, are un bilanț destul de puțin clar. Comisia dumneavoastră se pare că nu propune pentru perioada 2016-2020 o nouă strategie și noi măsuri. Dumneavoastră vorbiți de organizarea unui studiu. Uh, ar fi de neînțeles, pentru că, de fapt, acum negociem tratatul transatlantic și vorbim de condiții de creștere intensivă ca peste Atlantic și nu legiferăm această chestiune esențială universul concentraționar în care trăiesc animalele în condiții de captivitate absolut cumplite nu trebuie să fie tolerată în Europa. Metodele acestea importante și pe care le vedem acum aplicate în Franța trebuie să fie interzise. Deci vă cer, domnule comisar, pentru că cetățenii au dreptul să își spună întrebarea dacă apărăm grupurile agroalimentare, mari actori industriali sau vrem să protejăm sănătatea oamenilor și animalele. Mulțumesc. Domnul Țulă, un minut președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, la articolul 13, după cum am mai amintit, se spune că abordarea vis-a-vis de bunăstarea animalelor se va face cu respectarea uh, um, lor de ființe. Noi însă constatăm că acest lucru nu se întâmplă deseori. Și suntem prescriți în această privință, din rațiuni științifice atunci când supunem milioane de animale la um, niște teste inutile. Știința o spune. Suntem ipocriți și din motive culturale și mă refer aici la animalele de circ. Și suferința pe care le-o aplicăm cu niște vieți care sunt complet nenaturale. Și apoi vin și practicile de sacrificare

simt durerea și suferă. Mi-e greu să cred că oamenii pot să fac abuz de aceste animale fără apărare. Din păcate, mulți cred că animalele există pentru a se face profit pe seama lor, pentru alimente, știință, vânătoare sau pentru altă formă de exploatare nu ar trebui să se facă abuz de animale, ar trebui să li se aplece un tratament demn și plin de respect. Animalele însă n-au nici vot și nici voce pentru a protesta față de modul în care oamenii le tratează, așa că este datoria noastră să, apărăm, să le apărăm. Strategia expiră în acest an. Cer comisiei să implementeze fără nicio întârziere punctele Uh, pendinte ale strategiei și să vină apoi cu un nou document de strategie în beneficiul tuturor animalelor, în beneficiul tuturor celor care iubesc animalele, să dăm dovadă de faptul că suntem civilizați, să dăm o voce animalelor lipsite de apărare. Au nevoie de protecția noastră, pentru că adesea ele pot fi mai iubitoare și iertătoare decât oamenii. Doamna Gerling, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte coordonarea regulamentelor pe care le avem duce la îmbunătățirea acestei strategii. Știm cât de importantă este sănătatea animalelor pentru succesul agriculturii europene. Trebuie să continuăm să uh, susținem producția de carne europene și să nu uh, promovăm, uh, eu știu, o scurgere a bunăstării de animale pentru a ajunge la importuri. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe controle utilizarea abuzivă, tratamentul abuziv al animalelor trebuie interzis, trebuie să se sporească standardele pentru îngrijirea animalelor. Deci lucrul acesta trebuie să se facă la nivel european pentru că animalele se deplasează, nu într-o piață unică. Multe, mulți deputați au spus că vorbim despre bunățarea animalelor, dar nu se face nimic. Nu e adevărat. Avem cele mai înalte standarde din lume. Haideți să nu ne mai umilim noi înșine, să uh, punem în aplicare legile existente. Mulțumesc foarte mult. Domnul Teri Cabras, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. A real new animal welfare pentru a asigura o nouă strategie în ce privește bunăstarea animalelor, ar trebui să includem și ideea fundamentală care se află în spatele conceptului de protecție și bunăstare animalelor. Este vorba de un principiu filozofic și etic pe care de regulă nu îl menționăm și anume trebuie să protejăm animalele pentru că au drepturi. Desigur, în conformitate cu corelația necesară între drepturi și obligații, faptul că simțim nevoia să protejăm animalele, le recunoaștem dreptul la a fi protejate și acest lucru ar trebui să fie inclus în mod explicit în documentul nostru, dat fiind faptul că constituie baza pe care ne construim strategia de protecție și bunăstare a animalelor. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc și acum două minute, doamna Schreier-Piric. Mulțumesc! Astăzi vorbim despre continuarea strategiei pentru bunăstarea animalelor. Eu sunt împotrivă. Și vă spun și de ce. Directivele și regulamentele trebuie implementate ca atare. Sunt instrumente pe care le avem deja și care trebuie implementate. Diferiți miniștri au spus că Europa a fixat anumite norme. Fermierii s-au conformat, rezultatul fiind însă costuri mai mari pe care consumatorii nu sunt dispuși să le plătească. Discutăm astăzi despre o criză ca rezultat al acestei politici. Continuarea acestei politici pentru acest Parlament înseamnă cerințe uh, și mai stricte pentru producători. Eu nu pot fi de acord cu așa ceva. Noi vorbim despre bunăstarea animalelor. Haideți să vorbim despre bunăstarea oamenilor, pentru că îi lăsăm pe refugiați ore în șir în frig, bătrâni și copii, în timp ce animalele au transport uh, cu um, încălzire centrală și ventilație. Și acum spunem că trebuie să reducem limita de 8 ore a transportului la 7 ore. Lăsăm însă oameni să doarmă în frig, în zăpadă, în același timp, pentru că pentru ei nu avem cazare. Nu avem cazare pentru refugiați, dar animalele să aibă căldură și lumină și tot confortul. Doamnă președinte, n-ar trebui să ne ocupăm noi de alte subiecte în această instituție? a sosit momentul să ne concentrăm la ce este astăzi pe ordinea de zi, să ajutăm pe oameni și să găsim soluții la crizele reale din Europa, criza de azil și o abordare uh, propice a problematicii ISIS, combaterea terorismului. Aceste lucruri trebuie să primeze astăzi. Chit că eu mereu am vrut bunăstarea animalelor. Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru pentru că avem două solicitări. Dar un coleg deja a vorbit, așa că acceptați un singur cartonaș din partea domnului Iar. Poftiți, domnule Iar, 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. O întrebare din partea mea. Doamna Schreier a ilustrat bine problematica din perspectiva producătorului. N-ar trebui ca Parlamentul European să vedem ce se întâmplă cu protecția animalelor uh, domestice de companie, sunt foarte puține controle, sunt foarte puține norme în vigoare și eu susțin că și în acest domeniu animalele suferă. N-ar fi un subiect pentru Parlamentul European. Uh, da, este un subiect important. Adesea ne-am exprimat în favoarea acestui subiect în Olanda, însă eu cred că toate sectoarele trebuie avute în vedere și toate tipurile de animale. Mulțumesc, trecem la lista vorbitorilor. Doamna Aguilera. Gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vreau să mă refer la faptul că expiră cea de-a doua strategie, strategie privind bunăstarea animalelor. Deci este a doua strategie. Avem acte normative destul de multe care au fost aplicate diferit. Se spunea că obiectivul acestei strategii uh, ar trebui să fie aplicat. Și vreau să știu dacă e necesar să abordăm această problemă într-o manieră mai integrală, prin armonizare uh, pentru un cadru comun privind bunăstarea animalelor. Ar fi fost rezultatul acestui al doilea plan, al acestei a doua strategii. Vreau să știu care este rezultatul acestei a doua strategii. Deci vrem să vedem care sunt rezultatele celei de-a doua strategii și eu vreau să știu uh, care sunt rezultatele eurobarometrului, ce își spun cetățenii europeni. Vorbim aici, dar vrem să știm care este rezultatul acesta și suntem gata să plătim mai mult pentru acest lucru. După această evaluare trebuie să vedem care sunt rezultatele și cred că eu avem legi bune și trebuie să vedem dacă statele membre le aplică la fel. Deci cred că sper că suntem conștienți că acordurile cu țările terțe dacă suntem la fel de exigenți sau nu. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Kuzmic. Pani przewodnicząca, pani przewodnicząca, panie da, mulțumesc. Doamnă președinte, domnule comisar, spre aducere minte 9 din 19, din cele 19 măsuri în vigoare în momentul de față au fost aplicate doar. Deci, uh, Comisia Europeană trebuie să recupereze aceste întârzieri și trebuie să vină și cu propuneri noi pentru ca cerințele articolului 13 să fie îndeplinite. Astfel, crescătorii din Europa vor avea aceleași șanse în ceea ce privește producția și acest lucru va fi benefic și pentru piața internă. Comisia Europeană negociază însă și cu state terțe. Și în astfel de negocieri trebuie să țină cont și de bunăstarea animalelor, pentru că există reglementări care trebuie respectate și de exportatorii din state terțe, pentru că fără acest lucru producția noastră este amenințată. Doamna Delai. Colegia. Mulțumesc. Domnul președinte, domnule comisar, dragi colegi, mă bucur că acest subiect este pe ordinea de zi. E important pentru Parlamentul European să poată dezbate acest subiect înainte de a vedea ce ne oferă Comisia. Bunăstarea animalelor este un subiect important pentru cetățenii europeni. Cetățenii încearcă să consume produse în mod responsabil din ce în ce mai mult și cer să afle originea acestor produse, să vadă cum anume ajung anumite produse în farfuria lor. Producătorii de animale au un rol vital de jucat în producția de calitate. Și dacă Comisia intenționează să meargă mai departe și să vină cu o strategie nouă, atunci aceasta trebuie să fie pragmatică, obiectivă și să îi aibă în vedere pe toți cei implicați, atât la nivel industrial cât și la nivelul consumatorilor. Adică să noi învinovățim pe participanții din industrie, ci să încurajăm progresul. Nu poți, pe de o parte, să spui că ești pentru bunăstare animală, iar de cealaltă parte să impui cerințe disproporționate care să fie o povară pentru producător, să existe consecvență la nivel legislativ așadar. Iar uh, mai apoi trebuie să vedem cum anume va fi afectat modelul de producție în Europa. Fermierii deja trebuie să facă foarte multe. Există o limită în ceea ce privește uh, Mm, emisia de gaze poluante, lucruri care n-au de face cu realitatea. Și e adevărat că gazele cu efect de seră sunt un lucru uh, pe care consumatorii vor să vadă în scădere, dar în același timp vor uh, să vadă animalele pe câmp, libere. Iar în ceea ce privește metanul, uh, fermierii sunt prinși între Ciocan și Nicovală. Mulțumesc! Adică- Mulțumesc! Urmează doamna Kadenbach. Aveți cuvântul. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Stimată doamnă președinte, domnule comisar, în pofida crizei, împotriva crizei economice, în pofida acesteia trebuie să vorbim și despre bunăstarea animalelor. Acum câțiva ani, atunci când vorbeam de strategia 2012-2015, uh, mi-am început uh, poziția cu aceste cuvinte, pentru că și atunci, din cauza crizei financiare, ni se spunea că nu trebuie să ne ocupăm de protecția și bunăstarea animalelor și că și mai puțin trebuie să uh, ne lăsăm agenda să fie dictată de atentate teroriste. Cred că trebuie ca lucrurile care sunt importante pentru noi să fie formulate și dezbătute și atunci când există o criză. Și aici aș menționa aplicarea articolului 13 a tratatului de la Lisabona, unde se spune că animalele au uh, sentimente și sunt ființe. Și sunt uh, convinsă că împreună cu echipa dumneavoastră veți veni cu o strategie pentru viitor, pentru că știu din activitatea dumneavoastră anterioară și din uh, Comisia pentru Sănătate Publică, că aveți o convingere în acest sens și că uh, sănătatea animală și cea umană nu pot fi separate. Vom putea avea o Europa a oamenilor doar atunci când avem o Europa în care și drepturile animalelor sunt scrise cu majuscule. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Dalton. Mulțumesc, doamnă președintă avem cele mai stricte reguli din lume, dar dacă nu sunt aplicate, n-au nicio valoare. De aceea, aplicarea este cheia. N-are rost să mai avem o nouă strategie dacă nu recunoaștem că regulile existente sunt ignorate și în foarte multe state membre nu se face nimic. Lucrul acesta se vede peste tot. În ceea ce privește regulile de transport ale animalelor, verificările au arătat că realitatea este la de departe de legislație dacă sunt transportate animale care nu sunt sănătoase prin toată Europa și se face un tratament abuziv, nu avem nevoie de altă legislație pe care nu o aplicăm. Avem nevoie ca legislația existentă să fie aplicată așa cum trebuie și astfel Comisia trebuie să fie mult mai puternică, mult mai dură cu statele membre Trebuie să avem, să creăm o mentalitate de protecție a animalelor în toată Europa și trebuie să ajungem la standardele cele mai înalte, nu cele mai puțin înalte. Domnul Bocovici, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Fermierii europeni și politica agricolă comună se pot lăuda cu tot ceea ce s-a obținut la nivelul bunăstării animalelor în ultimii 15-20 de ani. În țara mea, în Slovenia, am urmărit îndeaproape situația. În calitate de fermier, dar și în calitate de ministru pentru agricultură, eu știu câte ar trebui să facă fermierii pentru a-și adapta grajdurile, pentru a-și adapta exploatațiile, atât uh, în ceea ce privește producția de Uh, pui, cât și, produc- și creșterea de porcine. Există legislație în vigoare, trebuie să vedem însă care sunt pașii adiționali necesari, în așa fel încât să existe omogenitate în Europa și să avem o politică unic, unică în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Împreună cu fermierii și cu consumatorii, trebuie să întreprindem pașii necesari. Să nu ne pripim însă. Este important să fim suficient de critici și să vedem puțin ce se întâmplă în terțele state din care importăm produse din carne. Pentru că dacă rămânem fără o viziune critică asupra importurilor, atunci vom face ca producția de animale din Europa să fie pusă în pericol, iar micii fermieri vor fi primii care vor avea de suferit. Așadar, prudență în ceea ce privește respectarea standardelor, mai ales în contextul acordurilor de liber schimb. Este o capcană, iar fermierul poate să iasă în pierdere. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Brannan. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Cetățenii europeni se uită spre Comisia Europeană și așteaptă acțiuni decisive pentru protejarea bunăstării animalelor. Noua strategie ar trebui să fie un punct de plecare pentru a introduce cadrul legislativ în acest domeniu susținut de un ghișeu unic pentru bunăstarea animalelor la nivelul Comisiei Europeană. Singura garanție că vor fi avute în vedere toate aspectele care țin de bunăstare de bunăstare animalelor într-o manieră coordonată. Animalele sunt ființe cu sentimente și de aceea trebuie gândit o astfel de strategie și doar dacă uh, ne dăm seama de acest adevăr de bază, putem să ne asigurăm că vom avea o protecție și o bunăstare animală în Uniunea Europeană și în afara ei. Pentru a îmbunătăți situația uh, animalelor, trebuie de asemenea să punem capăt și traficului cu animale exotice și alți pui din aceste specii. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Noi. Femiște. Mulțumesc. Întrebarea este, de ce nu? De ce să nu existe o nouă strategie pentru protecția animalelor? Care este fondul problemei? Nu doar, nu doar în această comisie când vine vorba de uh, problematica animalelor, ci și în celelalte comisii trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, strategiile gata formulate, ce se întâmplă, de exemplu, cu strategia pentru egalitatea de gen. De ce comisia se pune de-a curmezișul când vine vorba de formularea unui drum clar, cu obiective clare, cu plan de acțiune, cu date concrete, în așa fel încât să vedem, să urmărim care este progresul în Europa. Este inimaginabil pentru mine. Sunt multe tematici abordate de colegii mei, dar uh, sunt uh, făcute terci. Avem nevoie de un cadru și avem nevoie de o strategie și vă spun sincer, apreciez foarte mult domeniul medicinei umane pe care îl reprezentați și vă cer ca într-o manieră similară, la fel de clar, să acționați și în ceea ce privește protecția animalelor. Avem nevoie de o strategie și uh, avem nevoie urgent de asta. Mulțumesc. Urmează domnul Șani. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă măsurile privind bunăstarea animalelor sunt foarte importante și trebuie monitorizate continuu. Trebuie să găsim cadrul legal corect, cadrul juridic corect. Când se pune la punct o asemenea strategie, trebuie să ne gândim la educație, la coerență, la finanțare. Un element important este faptul că normele europene sunt uh, foarte înalte, cum s-a spus deja. Iar nivelul acesta înalt uh, trebuie promovat. Iar animalele domestice de la fermă uh, trebuie avute și ele în vedere. Trebuie să ne gândim însă și la țările terțe care trebuie să preia normele noastre Uh, se fac uh, referiri în strategie și la animalele de companie. În 2012 PP a arătat că este necesar să cuprindem și uh, animalele de companie. Cu toate acestea nu există coerență în acest domeniu. Și faptul că nu mâncăm aceste animale nu trebuie să fim mai puțin preocupați de ele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Doamna Giufrida are cuvântul acum. Grazie. La... Mulțumesc! Strategia pentru bunăstarea animalelor 2012-2015 a avut un impact pozitiv asupra uh, măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a animalelor. Din fericire, mentalitatea se schimbă și se acordă mai multă atenție bunăstării animalelor. De fapt, opinia publică este cu mult înaintea instituțiilor și noi trebuie să ne aplecăm o urechea spre aceste lucruri pentru că există situații de cruzime perpetuată. În acest an nu, am reușit să aprobăm regulamentul cu privire la sănătatea animalelor în care am spus foarte clar că sănătatea uh, umană depinde de condițiile în care cresc uh, și animalele. Am făcut un prim pas important și astăzi cerem Comisiei să continue în această direcție. Trebuie să elaborăm o strategie care să abordeze situația și cazurile de cruzime și violență care trebuie oprite și mă, mă uh, refer și la cazul insulelor uh, Feroe care trebuie uh, oprit. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Serao Santos. Mulțumesc. Încotro vrem să mergem cu protecția animalelor în Europa. Să găsim un echilibru între sănătatea fizică și psihologică a animalelor, ținând cont de aspecte financiare. Activitatea de creștere în masă a animalelor nu trebuie să fie însoțită de înrăutățirea situației animalelor. Acvacultura, de exemplu, este un lucru important aici. Trebuie să se facă în condiții optime, să existe standarde minime bune, potrivit Comisiei. Există câteva date științifice care arată că în procesul de producție peștii suferă. Deci ne interesează foarte mult ce va urma. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la Catch the Eye, procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul tuturor celor care s-au anunțat. Mai întâi, domnul Miroslav Nicolașici. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi. Astăzi seară vorbim despre bunăstarea animalelor și cred că este un subiect foarte important de care trebuie să ne ocupăm, fie că vorbim de animalele de la ferme sau din fermele intensive, care nu trăiesc întotdeauna în cele mai bune condiții, fie că vorbim de animalele de companie. Și ele au fost menționate aici. Și pentru ele trebuie să existe condiții bune de viață. Vreau să mă refer la chestiuni cum ar fi metodele nu prea bune de sacrificare a animalelor. De exemplu, dacă dorim să testăm medicamente care nu pot fi testate pe oameni, Uh, facem uh, teste pe animale și se fac greșeli și în transportul animalelor și vreau să mă refer și la animalele clonate care uh, refuză, care suferă foarte mult. Vă reamintesc că aici nu aveți dreptul să vorbiți mai mult de un minut. Domnul Caputo Nicola este următorul vorbitor. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Atingerea unui nivel ridicat de bunăstare animalelor este o condiție sine qua non în procesul de producție. Strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor pentru 2012-2015 a fost realmente un pas înainte, dar mai trebuie făcută multe. Comisia trebuie să elaboreze o strategie nouă și mai ambițioasă pentru protecția și bunăstarea animalelor în Protece 2020, prezentând o propunere pentru un cadru legislativ simplificat. Actualele norme legislative pentru bunăstarea animalelor sunt atât de complexe și pot fi interpretate diferit, astfel încât au dus la incertitudine juridică și reprezintă un dezavantaj avantaj uh, pentru producători. În același timp, propunerea pe care ne dorim din partea Comisiei trebuie să se uh, orienteze și spre susținerea acelor crescători care respectă uh, regulile. Și acest lucru trebuie să vizeze toate animalele în captivitate, inclusiv cele domestice. Obiectiv fiind acela de a realiza o mai pronunțată bunăstare a animalelor. Thanks and next will be Mulțumesc. Urmează domnul Marias. Mulțumesc. Protecția animalelor este un subiect foarte important. Comisia trebuie să țină cont de acest lucru în strategia sa. Avem o strategie 2012-2015 care a generat câteva rezultate pozitive. De exemplu, animalele nu au mai fost chinuite. Adesea știm că sunt abuzate animalele. Însă să nu uităm că în lume, în continuare, animalele sunt chinuite și supuse unor dureri înfiorătoare. Deci trebuie să venim cu măsuri tot cuprinzătoare în acest sens. Asta pentru ca animalele să se bucure de o protecție generală. De asemenea, e nevoie de o propunere pentru simplificare în domeniul protecției. Mulțumesc! Mulțumim! Dau acum cuvântul doamnei Müller. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, salut tot uh, ce contribuie la o mai mare bunăstare a animalelor. Acest lucru are prioritate uh, și pentru toți uh, fermierii în Uniunea Europeană. Dezvoltarea zootehniei um, a avut loc în ultimii 30 de ani, a făcut pași mari înainte și și programele de investiții ca și stimulent pentru fermieri de a investi în forme moderne de zootehnie au fost instrumente importante. În Elveția se certifică tipuri de grajduri care stimulează în mod deosebit bunăstarea animalelor și asta ar fi o soluție. Avem nevoie de procese care să poată fi aplicate. Piețele comune nu trebuie să fie pierdute. Totuși, consider că există o problemă, dat fiind faptul că în cele 28 de state membre tratăm uh, bunăstarea animalelor într-o manieră foarte diferită. Aici avem nevoie de armonizare și cred că ar trebui inclusă aici bunăstarea pentru uh, animal de casă, pentru că fermierii au o bună educație în acest sens. Mulțumesc, domnul Viergas, acum. Os atentados ao bem-estar animal são uma consequência. Mulțumesc foarte mult. Discutând despre această problemă, trebuie să ne refim, referim și la consecințele pentru agricultură. Agricultura este supusă unei concurențe și aici uh, avem agricultură de timp uh, intensiv. Nu e vorba numai de un capriciu din partea noastră să vorbim despre bunăstarea animalelor pentru că mulți încearcă să maximizeze profitele și profiturile. Trebuie să încercăm să rezolvăm această contradicție. O politică agricolă din ce în ce mai liberală, orientată către piață, care uh, obligă pe agricultori să adopte principii care doar promovează producția și, pe de altă parte, uităm de bunăstarea animalelor. Avem dovezi științifice care ne atrag atenția asupra acestei nebunii. Trebuie uh, să ne gândim și la bunăstarea animalelor și la sănătatea publică. Mulțumesc. Domnul Arnot are acum cuvântul. Mulțumesc. Subsidiaritatea spune că deciziile trebuie luate cât mai aproape de cetățeni. Sunt subiecte menționate astăzi care pot fi tratate mai bine în plan național. O lege tipar pentru toți nu se poate aplica neapărat aici. Unele state trebuie să poată pune capăt importului de animale vii la, um, acolo, la fața locului. E vorba de animale de companie exotice și e vorba de peștii ornamentali din Regatul Unit care implică mii de locuri de muncă. Sunt lucruri care putea fi afectate grav. O dezbatere sensibilă e un lucru absolut necesar. Din păcate, în Regatul Unit am văzut alarmism din partea uh, Partidului Laborist. S-a sugerat ca și carnea să fie tratată ca și tutunul. Ei bine, eu cred că prin aceste spuse, persoana respectivă i-a ofensat atât pe fumători cât și pe consumatorii de carne. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului comisar Andriu Caitis. Vă rog. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Am ascultat cu mare atenție intervențiile dumneavoastră pe marginea acestui subiect important. Și sunt de acord cu dumneavoastră că Uniunea trebuie să joace un rol activ în această privință. Am auzit uh, diferite propuneri, de la o nouă strategie în domeniu până la un cadru legislativ simplificat și o mai bună aplicare. Până la o reevaluare a strategiei de astăzi, și vă pot spune că toate aceste opțiuni sunt discutate la nivelul cabinetului și a serviciilor noastre. Nu ține doar de interesul publicului larg, dar e vorba și de un element important în, uh, pe lanțul uh, alimentar din Uniunea Europeană și de aceea suscită atâta interes. Avem un studiu în derulare și vom avea informații noi în 2016 care poate vor oferi răspunsuri noi pentru întrebările legitime ale cetățenilor europeni. În plus, vă asigur că vom continua să tratăm problema cu prioritate și odată ce vom avea și rezultatele Eurobarometrului, vom uh, ști și ce rol poate să aibă educația cetățenilor în acest uh, domeniu. De asemenea, se vor putea crea centre de referință pentru bunăstarea animalelor, oferind un impuls uh, necesar pentru promovarea conștientizării acestei probleme. De asemenea, cred că Uniunea Europeană trebuie să profite de poziția pe care o deține pe piețele globale pentru a impune standarde ridicate și unor state terțe. Aștept cu interes rezoluția Parlamentului. Vreau să vă asigur pe final că Comisia consideră bunăstarea animalelor o problemă foarte serioasă și vom continua să lucrăm într-o integrare a acestei teme într-o perspectivă mai largă în ceea ce privește lanțul alimentar din uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc! Vor exista